Dear colleagues, Dragi colegi, vom începe acum cu votul. În primul rând, verificăm prezența membrilor. Deci, începem cu deschiderea votului electronic de control. Puteți vota tot ce doriți. Gracias, presidente. Simplemente para... Mulțumesc. Vreau doar să vă spun că GUE va prezenta un raport de minoritate. Yes, we've taken note of that. Președintele, da, luăm notă de asta și începem cu lista de vot. Doamnelor și domnilor, avem participarea tuturor în sală. Începem cu amendamentul 1 care e retras, amendamentul 338, cine pentru, împotriva, Abțineri. We will, we will take a check. Oh, we'll take a check. Verificăm. Uh, voting closed. Se închide votul. Okay. We start again. O luăm de la început. Vă rog să fiți atenți. Se deschide votul. Voting closed. Se închide votul. Îmi pare rău, spune vorbitorul, mai așteptăm. Someone is not voting? Cineva nu votează. E prea târziu. S-a închis votul. S-a respins. Amendamentul 96 pentru, împotriva, abțineri se respinge. Compromisul 1 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 100 <clears throat> pentru, împotriva, ridicați mai, tar, mai sus mâna, pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 104 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul 2 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 115 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 116 și 117 împreună pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 118 s-a retras. 119 și 120 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 121 pentru, nu, se retrage. Compromisul 3 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 122 pentru, împotriva, abțineri, consider că se adoptă. 124 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 126 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Compromisul 4 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 135 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 136 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 138 pentru, împotrivă, abține, se respinge. 139 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 140 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 141 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul 5. Verificăm. Verificăm la 141. 141. Verificăm votul. Totul în regulă. Bun. Închidem votul. Se adoptă. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 153 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 6 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Trecem. Patru amendamente identice, 158 și așa mai departe, pentru, împotriva, abțineri. Nu ridică lumea sfice mâna. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 165 celelalte trei sunt caduce. 165 pentru, împotriva, abțineri. Ar spune că se respinge. 166, verificăm. Închidem votul. Se adoptă. Vă rog să ridicați mai sus mâna. Trecem la 166, 167, 168, 169, 170 171. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 172, nu. Sărim la 175 și 176 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 177 pentru, împotriva, abțineri. Verificăm. Vote is open. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Vă rog să ridicați și mai sus mână. Sărim la 179 pentru... Nu, 178 pentru... Nu, e caduc, spune vorbitul. Sunt zăpăcit de personal. 179, încercăm din nou. One seven nine in favor. falls. 179. 179. In favor? 179. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. One. This was rejected. This only falls if this one is adopted, this one is rejected. Okay. Sorry. Scuze, spune vorbitul. Trebuie să votăm 178. Deci mai sus cu una. Cine-i pentru 178? Pentru. Votăm amendamentul 178. Cine i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Compromisul 7. Pentru? Împotrivă? abțineri, se adoptă. 198 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 199, cine pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 200 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 201 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 202 pentru, împotriva, abțineri se respinge. Compromisul 8 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 210 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul 9 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 208 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 219 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 220 pentru, împotrivă, abțineri. 220 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 221 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 222 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. And vote is Se închide votul. Se adoptă. 2, 2, 3. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 2, 2, 4. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se respinge. 2, 2, 5. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Check 225. Verificăm votul la 225. We will close the vote. Închidem votul. Se adoptă. 226 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 227 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 229 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 10 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 236 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 237 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 238 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 239 pentru, nu e caduc, se corectează vorbitul. Sau nu e caduc. Vota, verificăm la 238. Deschidem votul. Închidem votul. Eu n-am votat, dar tot respinse. Deci trecem la 239. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 240. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 241. Pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 243. Pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Compromisul 11. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 19 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 20 pentru, împotriva, abțineri. Verificăm. La 20 se deschide votul. Se închide votul. Și e respins. 21 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 22 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 23 și 24 împreună, pentru, împotriva, abțineri <clears throat> se respinge. 25 pentru, împotriva, abțineri se respinge. Compromisul 12 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 30, 32 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 31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 76 pentru, împotriva, încercăm din nou, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 77 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 79 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 80 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 81, 82, 83, 84, 85 pentru, împotriva, abțineri. Se adoptă. 86 se retrage, 87 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 88 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 89 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 90 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 91 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Compromisul 19 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Numărul 2 e retras. Un amendament logistic 3 pentru, împotriva, pentru, încercăm din nou, împotriva, abțineri, verificăm. 3. 3. Închidem votul. Se adoptă. Numărul 4. Pentru, împotriva. Pentru, la 4. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 5. Pentru, împotriva. Abțineri. Ar spune că se adoptă. Verificăm. Frumos. Închidem votul. Se adoptă. Numărul 6 pentru, împotriva, abțineri. Pare că e aceeași majoritate care aprobă. 7 pentru, împotriva, abțineri. Se adoptă. Verificăm la 7. Se deschide votul. Se închide votul. Se adoptă cu aceeași majoritate. 8 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 9 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 10 pentru, împotriva, abțineri se respinge. Votul final, vot electronic, s-a deschis votul. Vote is closed. Se închide votul și se adoptă cu o mare majoritate. Felicitări raportorului. Și trecem la punctul 11. I will thank all colleagues and if you leave the room, please do so quietly. Cu acesta încheiem votul și dacă trebuie să părăsiți uh, sala, vă rog să o faceți în liniște. <clears throat> We now move to the uh, point 11 on today's agenda. Trecem acum la punctul 11 de pe ordinea de zi. Primul schimb de opinii um, în ceea ce privește um, regulamentul privind utiliz dubla utilizare. Raportor este Marice Șache. Sa- am să vă rog să părăsiți sala în liniște, dragi colegi. Termenul este joi 5 mai la ora 12, deci în numai două zile. Voi începe prin a da cuvântul raportoarei pentru prezentare. Mulțumesc, domnule președinte. Sper că se va face mai multă liniște, altfel va fi, vom avea nevoie de mai mult timp, pentru că este un subiect destul de tehnic. Mă bucur că am putut um, aborda uh, avizul AFET în ceea ce privește îmbunătă- um, actualizarea uh, produselor cu dublă utilizare. Noile tehnologii schimbă totul și ar trebui ca UE să, devi- să fie lider. Trebuie să ne asigurăm că Uniunea Europeană promovează oportunitățile, dar și uh, elimină amenințările. Noul regulament privind dubla utilizare dorește să consolideze rolul Uniunii Europene ca actor, uh, ca lider, dar și, uh, și care stabilește direcția Um, care, um, într-un domeniu care este esențial și pentru drepturile omului. Este un, ne aflăm într-un context de evoluții tehnologice uh, și uh, o schimbare a uh, echilibrului geopolitic. Ce a încercat să facă Comisia din punct de vedere al drepturilor omului este important. Dragi colegi, vă rog. It's really difficult, sorry. Um, at the same time, the update is very important. Uh, în același timp, uh, reforma este importantă având în vedere uh, deci, după cum spuneam, schimbările tehnologice, dar și schimbările echilibrelor geopolitice. Securitatea umană, deci drepturile omului, sunt cele mai importante în această reformă, însă este nevoie și de clarificări în anumite uh, Uh, domenii. Ideea este să se consolideze uh, drept, și să se includă drepturile omului în toate politicile și să se uh, asigure coerența cu celelalte instrumente pe care le avem și în același timp să se creeze un echilibru cu interesele noastre economice. Este important să adăugăm tehnologii de supraveghere cibernetică pe lista acestor produse cu dublă utilizare, pentru că aceste produse pot fi folosite pentru a încălca drepturile omului sau pentru a submina interesul strategic al Uniunii Europene. În același timp, și acesta este un semnal important uh, către sectorul privat, nu orice fel de tehnologie necesită control Uh, există tehnologii care pot îmbunătăți drepturile omului, cum ar fi criptarea. Acestea ar trebui facilitate și nu controlate. Trebuie să ne asigurăm că nu creăm uh, poveri uh, inutile la nivel birocratic când vine vorba, de exemplu, de cercetare. Controlul țintit la utilizatorul final este esențial pentru în acest domeniu, însă trebuie să fie mai clar. Uh, produsele cu dublă utilizare sunt folosite de multe ori în mod direct pentru a încălca drepturile omului, dar și pentru a facilita încălcări mai grave după aceea. De exemplu, uh, când informațiile obținute în mod ilicit ale activiștilor pentru drepturile omului uh, sau din partea jurnaliștilor sunt uh, scoase fără voia lor de pe uh, dispozitivele lor și acestea pot fi folosite pentru a le a urmări aceste persoane, a le deține, a le tortura sau mai rău. Încercăm să creăm un cadru care să ia în considerare realitățile schimbătoare în anumite țări dar și uh, schimbările tehnologice, care uneori sunt chiar revoluționare. Când un stat membru decide să introducă um, controlul um, țintit, um, trebuie să avem uh, în vedere aceste liste. Procedura de urgență trebuie să fie și ea disponibilă pentru a permite uh, verificarea la fața locului. Um, tranzacțiile externe sunt din ce în ce mai uh, complexe, deci este important să se facă schimb de informații și să se consolideze transparența. Statele membre trebuie să pună la dispoziție toate informațiile de acordare de licențe. Asta s-ar baza pe, bazele, pe mm, bunele practici existente. Pentru a crea un punct de plecare comun, sancțiunile asupra încălcărilor trebuie să fie mai uniforme în Uniunea Europene, în Uniunea Europeană. Este o reformă uh, utilă de pe, după învățămintele dureroase pe care le-am tras după primăvara arabă. Uh, sperăm că vom reuși să avem uh, un act normativ durabil și adaptat și la viitor. Mulțumesc, spune președintele. Continuăm cu raportorii din umbră. Începem cu PP-ul, domnul Donjon. Monsieur le Président, Euh, Mulțumesc, domnule președinte. Nu voi adăuga foarte mult uh, față de ceea ce a spus raportoarea noastră. Cred că, bineînțeles, acest text merge în direcția cea bună. Um, sunt impuse exigențe mm, stricte uh, și legitime, însă să nu uităm întreprinderile. Este vorba, într-adevăr, de o dublă utilizare. Uh, multe întreprinderi uh, sunt vizate și nu trebuie noi să le uh, impunem restricții pe care nu le au alții din, alte întreprinderi din alte țări, cât ar fi ele de democrate. Deci, Cred că trebuie să avem un cadru juridic clar, uh, precis. Din punctul meu de vedere, mai sunt progrese de făcut. De exemplu, la articolul 4, care propune extinderea domeniului de aplicare a uh, clauzei catch-all, uh, unde este riscul de terorism și de încălcarea drepturilor omului. Trebuie să uh, fim mai specifici în domeniul uh, terorist, este vorba de comiterea de acte teroriste cu uh, ce vedem acum sunt uh, acte teroriste comise cu uh, produse cât se poate de mm, rustice. am putea include orice aici, mașini, autobuze, camioane. Deci trebuie să fim mai specifici. Cred că mai putem uh, lucra la articolul 4. Există una, două formulări care, din punctul meu de vedere, ar trebui să fie mm, făcute mai specifice, dar, uh, în general, cred că vom reuși să ajungem la un acord. Mulțumesc foarte mult. Acum, uh, numele SND, domnul Martin. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc Maricei pentru munca depusă. Sunt de acord cu ambii antevorbitori că, pe de o parte, avem de a face cu că trebuie să găsim o definiție clară al um, dublei utilizări, astfel încât, trebuie, să, astfel încât să ne asigurăm că nu se ajunge la încălcări ale drepturilor omului, dar în același timp să nu punem uh, o povară mult prea mare pe umerii întreprinderilor. În special nu trebuie să solicităm IMM-urilor să își asume uh, o serie întreagă de activități inutile. Deci este un echilibru delicat drepturile omului și a avea grijă de uh, Uh, întreprinderile noastre. Și sunt de acord cu antevorbitorul meu, sunt de acord în ceea ce privește uh, definițiile. Tehnologia de supraveghere cibernetică, cibernetică nu ni se pare suficient de bună, este importantă, dar nu suficient de bună. Nu credem că încălcările grave ale drepturilor omului sunt uh, nu sunt definite destul de clar, ce înseamnă o încălcare gravă față de o încălcare obișnuită a drepturilor omului, mai ales cred că ar trebui să existe o definiție a due diligence, deci a diligenței necesare în ceea ce privește drepturile omului. Nu i vorba de a căuta nod în papură, este vorba de a ă, asigura certitudine juridică pentru întreprinderile care lucrează în domeniu. Deci, salutăm uh, faptul că Comisia a dat curs cererilor Parlamentului. Primul document este unul bun dar, bun, dar credem că mai trebuie să lucrăm puțin uh, la el înainte să fie adoptat. Și un ultim uh, element la care s-a referit și antevorbitorul meu, provara asupra companiilor, cred că este foarte important ca noi să nu fim Uh, complici la exportarea unor produse care pot contribui la încălcarea drepturilor omului. Și ar trebui să fim lideri la nivel internațional pentru a ne asigura că alte state se alătură sau preiau standardele noastre, nu invers. Mulțumesc, doamna Lochbiller, numele verzilor. Mulțumesc, domnule președinte. Klaus Buchner este raportor din umbră numele verzilor. Uh, noi salutăm Um, această bună propunere din partea Comisiei. Din 2010, în mod regulat, am solicitat ca uh, dimensiunea privind drepturile omului să fie consolidată în cadrul acestor uh, pentru aceste produse. Au, au existat scandale în mod repetat și tocmai de aceea am um, solicitat uh, ex, controlul uh, exportului um, tehnologiilor de supraveghere. Este vorba de arme digitale care sunt o amenințare la adresa um, societăților libere. Parlamentul European în total de 15, ani de 15 ori a solicitat în trecut uh, o reformă. Împreună cu Comisia Acum uh, încercăm să uh, adaptăm uh, regimul de export la secolul 21. S-au depus o serie întreagă de rezoluții. Vom începe, deci, prin a sprijini poziția uh, Comisiei. În ceea ce privește proiectul doamnei Șache, sprijinim uh, proiect, uh, propunerile ei în totalitate cu siguranță acest uh, raport va uh, îmbunătăți propunerea Comisiei. De asemenea, considerăm că este sarcina AFET să avem o politică externă bazată pe drepturile omului și și în viitor vom face uh, propuneri pentru a consolida această dimensiune. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, spune președintele. Cu aceasta închei, închidem lista vorbitorilor. Am să îi dau din nou cuvântul raportoarei pentru concluzii. Da, mulțumesc. Foarte pe scurt, aș dori să mulțumesc colegilor pentru contribuții. Cred că, în principiu, suntem um, pe aceeași linie. Ce am încercat să fac prin amendamente este tocmai să clarific uh, um, definițiile, drepturile fundamentale. Um, am încercat să ne bazăm pe ce există deja um, în ceea ce privește criteriile prevăzute de alte instituții. Sau când vine vorba de terorism, un um, concept extins de care se poate abuza, am făcut referire la poziția comună a Consiliului uh, pentru a fi clar despre ce vorbim și despre ce nu. Deci cred că, într-adevăr, uh, a fost uh, un vid lăsat de Comisia Europeană acesta al definițiilor. De asemenea, încercăm să clarificăm definițiile instrumentelor de supraveghere cibernetică, dar și chestiunea utilizării lor cu sau fără consimțământul utilizatorului. De exemplu, dacă un cercetător de securitate vrea să aibă acces la telefonul meu pentru a îmbunătăți securitatea, îi voi da, îmi voi da consimțământul, dar dacă datele sunt luate de pe telefonul meu și folosite împotriva mea mai târziu, fără ca eu să știu, este o încălcare a vieții private, dar se poate, sunt date care pot fi folosite și pentru a încălca și mai mult uh, drepturile persoanei respective. Deci definițiile uh, trebuie să fie clare uh, și uh, în um, beneficiul întreprinderilor, dar și pentru a evita sensibilități diplomatice, dar în același timp sunt de acord cu David Martin și cred că ar trebui ca noi să fim lideri și să ridicăm ștacheta și să încurajăm pe alții să ne urmeze. Este o chestiune de proliferare, nu numai de drepturile omului. Deci leadership-ul european este cât se poate de important. Uh, mai ales în contextul uh, schimbător al uh, tehnologiei, al evoluției tehnologiilor, dar și a valurilor de reprimare pe care le vedem în mai multe zone ale lumii. Mulțumesc foarte mult raportoare. După cum am spus de la început, termenul pentru amendamente este 5 mai la ora 12 și se va discuta în comisie din nou pe 29, adoptarea la AFET pe 30 mai, uh, iar apoi se va merge în plen. Cu asta se încheie punctul 11 de pe ordinea de zi. Trecem la punctul 12. Acest punct se referă la examinarea proiectului de raport privind uh, relațiile politice UE cu India. Relația strategică a fost uh, subliniată de curând în timpul unei misiuni în FET în februarie. Doamna înalt reprezentant Mogherini a vizitat țara în urmă cu două săptămâni, având în vedere că urmează al 14-lea summit UE-India, ce va fi ținut uh, mai târziu în acest an în uh, New Delhi. Uh, înainte de summit se va adopta un document în plen. Voi începe prin a da cuvântul raportorului, domnul Preda, din partea PP. Merci infiniment, monsieur président. Euh, Efectivement, la relation entre l'Union Vă mulțumesc. Într-adevăr, relațiile dintre UE și India sunt uh, foarte importante. E o legătură istorică, îndelungată, foarte complexă. S-au folosit multe adjective pentru a rezuma această relație. Unii au spus că e o relație firească, alții au spus că e strategică, alții au uh, vorbit despre soliditatea acestei relații și, în sfârșit, am văzut și referiri care spun că Uniunea Europeană și India au o relație fondată pe valori. Deci, iată lista adjectivelor folosite. Într-un oarecum fel, relația între UE și India este toate aceste lucruri în același timp și în orice caz e o relație cu un potențial important cu perspective uh, frumoase pe viitor. UE și India trebuie să facă față unor provocări oarecum comune acum, fie că e vorba de domeniul economic, de tensiuni regionale sau de probleme de natură globală, cum ar fi terorismul, uh, lipsa de respect față de dreptul internațional sau schimbările climatice. De aceea cred că o cooperare sporită și o acțiune coordonată între UE și India nu ar avea decât efecte uh, pozitive pentru ambele părți. Și ar fi ideal ca această colaborare să depășească uh, nivelul economic, deși negocierile pe marginea unui tratat de liber schimb trebuie să rămână o prioritate. De aceea, obiectivul principal de raport este să exprim sprijinul Parlamentului pentru parteneriat mai strâns și mai puternic uh, uh, al Uniunii Europene față de India. Bineînțeles, acest parteneriat trebuie consolidat în multe domenii economie, economic, de mediu, însă textul pe care îl prezint se concentrează în primul rând pe politica mm, comună și externă de securitate. Acest raport, bineînțeles, s-a făcut și în urma deplasării în India din luna februarie la New Delhi, unde am mers mai mulți membri din comisia noastră. Prin textul acestui raport aș vrea să exprim trei mesaje clare. În primul rând, în ceea ce ne privește pe noi Uniunea Europeană, raport atrag atenția asupra importanței de a adopta o strategie pentru relațiile noastre cu uh, India. Asta pentru a fi coerenți. Și de asemenea, tot noi, în următoarele luni și ani, va trebui să ne coordonăm mai bine între statele membre și la nivelul Uniunii Europene pentru a ne atinge obiectivele mai ușor. E unul din punctele cele mai importante. Un al doilea mesaj. Mi s-a părut important să salut organizarea celui de-a treilea summit UE-India în 2016 și adoptarea agendei pentru 2020 cu obiective ambițioase. Și e un mesaj și e important să stabilim niște pași și niște limite clare și doamna Mogherini, după cum ați spus și dumneavoastră, a fost recent în India. Și tot în acest context, pentru dezvoltarea relațiilor, e important ca în fiecare să se organizeze aceste summituri. Și salut uh, preparativele pentru organizarea unui summit în această toamnă. De asemenea, trebuie să crească frecvența schimburilor la nivel înalt în domeniul politicii externe și de securitate și am putut să constatăm când ne-am întâlnit cu colegii din Comisia de Afaceri Externe din Parlamentul uh, Indian, am văzut cât de mult uh, își doresc și ei să aibă o coordonare mai frecventă la nivel parlamentar cu noi. Și un al treilea mesaj referitor la politica externă și de securitate. În raport am încercat să indic câteva linii de lucru um, pe care le-am putea aprofunda. UE și India nu au întotdeauna aceleași poziții, însă dialogul uh, frecvent și onest uh, poate fi uh, în beneficiul reciproc și pentru apropierea obiectivelor noastre. Fie că e vorba de Afganistan, de China sau de Rusia, doar colaborând putem reduce tensiunile de securitate în Asia și în preajma Europei. Combaterea terorismului, un act important asupra căruia ar trebui să lucrăm, să colaborăm mai strâns. Și iată aici și uh, unul din subiecte abordate la ultimul summit. De asemenea, cred că UE și India sprijină ordinea multilaterală, ordinea internațională multilaterală și de aceea ar trebui să ne coordonăm poziția în instanțele internaționale pentru ca această viziune comună să se impună. De asemenea, în ceea ce privește drepturile omului, ne-am dorit mai multă colaborare, deoarece, având vederi, uh, valori în comun, ar trebui ca această temă să aibă o importanță mai mare. Potențialul acestor relații nu se rezumă la doar ceva menționat și din acest punct de vedere raportul nu este exhaustiv și asta deoarece suntem limitați la un anumit număr de caractere. Prin amendamente voi introduce și alte mm, elemente. Importanța schimburilor umane, studenți, cercetători și în ce privește calendarul, e important să adoptăm acest raport în plenară, la timp, adică în luna iulie, pentru a putea continua uh, cu lucrările la, în cadrul summitului UE India care e prevăzut în toamnă. Sper că amendamentele înaintate să fie constructivă și să lucrăm îndeaproape cu raportorul din umbră, pentru ca prin acest raport să dăm un impuls puternic relațiilor care ne unesc cu India. Vă mulțumesc că ne spus pentru atenție. Vă mulțumim foarte mult. Lista de raportori din umbră. Doamna Gil, de partea SND, e pe lista. Vă rog să luați cuvântul. Mulțumesc și mulțumesc și lui Cristian pentru raportul foarte echilibrat. Cum spuneai și tu, Cristian, există mult potențial în această relație cu India și există și provocări comune, însă se pare că cu un alta reprezentantă uh, Mogherini și cu vizita dumnei la Lanitele acum două săptămâni, lucrurile încep să o ia din nou pe făgașul cel bun. S-a hotărât reluarea cooperării și accelerării acesteia în comerțul, dezvoltare, securitatea, apărarea, economia, securitatea maritimă și contraterorismului. O agendă de lucru destul de importantă și ar fi bine dacă s-ar veni și se, se va urma și un uh, plan de acțiune, deci nu doar acest angajament. Și sunt de acord cu dumneavoastră când spuneți că e important ca summiturile anuale care s-au organizat până acum să devină un obicei, deci să se continue organizarea acestora și așteptăm organizarea summitului în toamnă la New Delhi pentru a vedea cum putem prezenta o serie din aceste propuneri. Și dat fiind de ce se întâmplă la nivel internațional, acest dialog e foarte important. Și Brexitul, bineînțeles, va avea un impact asupra relației cu India, deoarece vom pierde un uh, intermediar important cu în ceea ce relațiile față de India și văzând politica actuală a Marii Britanii care este izolaționistă, nu cred că ar trebui să ezităm în ceea ce privește investițiile politice pe care trebuie să le facem în acest domeniu. Acordul de liber schimb e un element important și când mă gândesc că negocierile au început uh, în urmă cu peste 10 ani și că din 2013 încoace nu s-a făcut niciun progres, dau seama că e important să investim în una din economiile majore care au cea mai mare creștere. E o populație care până în 2030 va avea 60% din pătura de mijloc a populației. În misiunea noastră am vorbit despre situația populației uh, înalt calificate și a uh, mobilității um, acestei categorii de populații, mai ales în lumina informațiilor ce vin din partea administrației americane, cum că s-ar impune restricții în ceea ce este libera de vize. Există foarte multă nesiguranță în situația actuală, de aceea e poate momentul să ne unim forțele. Să ne gândim și la China, la securitatea maritimă în Marea Chinei de Sud, unde tensiunile sunt în creștere, există probleme de natură comercială. Să vedem de asemenea și ce se poate face cu parteneriatele în domeniul apei și energiei, care sunt importante pentru agenda de la Paris. Și un alt element important din perspectiva ONU, cum putem sprijini reformarea Consiliului de Securitate ONU, în care India își dorește un loc permanent dar fiindcă suntem actori esențiali în ceea ce privește um, colaborarea uh, pe teritoriul african, deci ar trebui să vorbim și despre asta și, Cristian, să vorbim și despre violența de gen, să vorbim despre drepturile la locuință ale femeilor, despre promovarea toleranței și despre multe alte chestiuni care poate nu sunt uh, pe primul loc în ce privește agenda lor. Deci să vedem dacă vom putea dialoga mai mult, mai ales pe tema drepturilor omului. Deci e nevoie de mai mult angajament pentru a face progrese. Și eu cred că acest raport e util pentru a consolida parteneriatul uh, strategic care în aceste vremuri tulburi cred că va fi în interesul strategic al Uniunii Europene. Mulțumesc pentru text și aștept să colaborăm pe amendamente și aștept votul. Mulțumim, nu mai avem alți raportori din umbră reprezentați astăzi aici. Lista de vorbitori. Două minute fiecare. Prima persoană, domnul Peterle din partea PPM. Nu voi spune că eu sunt uh, printre vorbitorii uh, însoriți, deoarece ei în umbră nu sunt uh, prezenți aici. Ei, cu toții suntem căloziți de soare, aici suntem luminați de soare. Și mulțumesc raportorului Preda, care în puține cuvinte cheie a spus ce era de zis. Și principalele cuvinte cheie la primul punct. A spus că avem nevoie de un partener mai puternic și mai profund și sunt de acord cu dumnealui. Sunt raportor uh, pentru un parteneriat strategic între UE și Japonia. Și după cum știți, negociem un acord de parteneriat economic și un acord de liber schimb și un acord de parteneriat strategic. Și deocamdată 40 de domenii de cooperare strategică au fost identificate în uh, negocierile noastre cu Japonia. Și cred că, în ciuda tot ceea ce se spune despre parteneriatul strategic, am identificat aproximativ 8 domenii speciale sau chestiuni speciale pe marginea cărora ne dorim să cooperăm. Și sunt de acord cu ce spunea Nina Ghiel ne lipsește o dinamică în ceea ce privește parteneriatul strategic. Chiar ne lipsește și ambiția. Și văzând recentele evoluții, avem și mai multe argumente pentru o abordare mai dinamică. Și sper că la viitorul summit să avem elementul declanșator pentru a continua aceste negocieri uh, în mod mai accelerat. În ceea ce privește cooperarea cu Japonia, aici, printre domenii de cooperare, am identificat și domeniul sănătății și pentru prima oară va face parte din acordul strategic. Și nu văd de ce nu am colaborat strategic și cu India pe acest domeniu. Nu doar uh, deoarece avem medicina ayurvedică care e deja destul de prezentă în Uniunea Europeană, ci și din alte motive. Deci eu vreau să avem o abordare ambițioasă și dinamică și prin acest raport care e practic asentimentul meu. Domnul Bașiev din partea grupului CR. Chairman, honorable colleagues. Domnule președinte, dragi colegi, vreau să-l felicit pe raportor, domnul Preda, pentru raportul excelent, echilibrat, pozitiv și plin de recomandări concrete. Uniunea Europeană și India trebuie într-adevăr să-și consolideze cooperarea în interesul uh, stimulării prosperității și securității în zonele lor și în alte părți ale lumii, în interesul consolidării unui raport uh, deja bine gândit, aș vrea să ofer punctele următoare. India, fără îndoială, a făcut pași semnificativi în ultimii câțiva ani în ce privește drepturile omului și libertățile individuale. <clears throat> Eforturi de a transforma o țară extrem de mare într-o democrație vibrantă cu toate straturile societății reprezintă o provocare deosebită. Cu toate acestea, după cum pe bună dreptate spune raportul, mai sunt încă și îngrijorări întemeiate pe baza discriminărilor de castă și unui tratament optim al minorităților, grupurilor religioase și etnice. Ca promotor uh, al uh, libertății pieții și al investițiilor, sprijin toate eforturile pentru a se ajunge la un acord de plin între Uniunea Europeană și India. Cu toate acestea, comerțul liber și piața liberă merg în tandem cu respectarea fără compromisuri a drepturilor omului și a statului de drept. După modesta mea părere, acesta trebuie să se reflecte clar în textul final. În legătură cu chestiunea Afganistanului, trebuie să ni se aducă aminte faptul că Pakistanul continuă <clears throat> să sufere mult de pe urma sprijinului pentru coaliția internațională împotriva talibanilor și terorismului. Deci, aș spune că este datoria Uniunii Europene Indiei și a tuturor țărilor învecinate să-și consolideze coordonarea în regiunea Asiei de Sud. Trecând la relațiile bilaterale dintre India și Pakistan, actualul text, din nou, e foarte logvent și bine formulat. După părerea mea, trebuie să exprimăm cât mai clar un anumit lucru în special, o apropiere nu doar că e necesară pentru a asigura pace durabilă între aceste două mari uh, națiuni, pacea nu e un scop în sine. Avem nevoie de pace pentru a stimula dezvoltare și prosperitate durabile <clears throat> până la ultimul locuitor al țărilor și regiunii respective, ceea ce include Cașmirul, un exemplu elogvent care merită să fie menționat în raport partea administrată de India din Kashmir a rămas mult în urmă la toți indicii de dezvoltare umană în comparație cu partea pakistaneză a Kashmirului. Să fim îndrăzneți să recunoaștem că cu cât uh, se dă mai multă libertate populațiilor indigene pentru a-și căuta propria fericire, cu atât sunt mai bune perspectivele pentru toți și vă mulțumesc pentru atenție. Thank you. Mulțumim. Am fi dat cuvântul <clears throat> celor de la SEAE, dar se pare că n-a venit nimeni să-i reprezinte și să vorbească numele lor. O să ne întrebe domnul Preda dacă dorește să revină. Domnule raportor, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt cam trist că nici Serviciul de Acțiune nici măcar ambasada Indiei n-a trimis pe cineva. Ah, Poate că n-au terminat sărbătorirea zilei de 1 mai, oricum e păcat, fiind un subiect important pentru toate grupurile politice. Le mulțumesc colegilor care au luat cuvântul. Sunt optimist pentru că văd semnale pozitive, nu doar din partea grupului socialist, care întotdeauna participând la această mare coaliție pe care am negociat-o la începutul mandatului, dar raportorul din umbră din partea grupului conservator care mi-a trimis un mesaj, domnul Bashir, care îi mulțumesc pentru cuvintele sale, domnul Pan Orden și el care nu a putut să vină mi-a scris un mesaj în legătură cu importanța cooperării pentru a avea un consens în acest sens deci așteptăm amendamentele, poate dacă găsim cu acordul dragului nostru președinte David McAllister o posibilitate să votăm mai devreme, ar fi minunat. Trebuie să vedem cum să organizăm lucrurile acestea concret. Deci multe mulțumiri tuturor și sper să nu mă trezesc cu 900 de amendamente. Pa! Adică nu toată lumea care vrea să adauge ceva pe care am pus deja în mii de alte rapoarte. Sper că ne vom concentra <clears throat> pe relația politică dintre Uniunea Europeană și India și nu pe mia de subiecte pe care le discutăm toate comisiile. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc. Nu știu dacă eu conduc atât de eficient, toată lumea vrea să mute mai devreme raportul, mi-asum uh, meritul, vă spun acum că și data trecută se pare că avem dificultate pentru că deja avem multe rapoarte în derulare, sunt probleme cu traducerea, dar serviciile vor uh, examina posibilitatea că solicitare. Dar <clears throat> nu cred că putem fi prea optimiști să anticipăm anumite lucruri. Oricum, azi am fost foarte eficienți la comisie și în general. Le mulțumesc tuturor celor care au cuvântul și vă aduc aminte că termenul limită pentru amendamente este 5 mai la prânz, ora 12, și calendarul e cel precizat, cel puțin deocamdată. A doua examinare pe 19 iunie, votul pe 20 iunie și votul în plenară ar trebui să fie în septembrie. Se încheie punctul 12 și trecem la punctul 13 o informare în legătură cu misiunea în Palestina, delegația pentru relații cu Palestina. A fost o vizită a delegației în Cisjordania și Ierusalim în februarie. <clears throat> Delegația a solicitat, dar nu a obținut acces la fâșia Gaza. Parlamentul ar trebui să se dea acces uh, la fâșia Gaza și, prin urmare, așteptăm cu interes informații și în acest sens. Să-l invit pe președintele delegației pentru relațiile cu Palestina să ne prezinte pe scurt misiunea și concluziile delegației și recomandările lor. Aveți cuvântul pentru șase minute, estimate acolo. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc că ne permiteți să vă informăm în legătură cu această misiune în Palestina. Aș vrea să vă atrag atenția asupra grevei foame care a început pe 17 aprilie. 500 de deținuți palestinieni au început această grevă a foamei, care continuă în prezent în închisorile din Israel și vor să li se garanteze drepturile fundamentale, dreptul de vizită din partea membrilor familiei, să se pună capăt <clears throat> reținerilor fără acuzare prealabilă. Am dorit să se exercite presiunea asupra Israelului pentru a, pentru a respecta legislația internațională, drepturile omului și demnitatea deținuților palestini. Vă invităm de asemenea să trimiteți o misiune de anchetă foarte rapid pentru a putea evolua situația celor din închisoare. În ce privește acum misiunea noastră, misiunea s-a ținut în luna februarie ne-am întâlnit cu prim-ministru Abdallah, cu alți membri ai guvernului, cu omologii din Consiliul Legislativ Palestinian. Am văzut diverse uh, instalații în curs de construcție, ce se întâmplă în prezent, că va exista o extindere a coloniilor. Am văzut comunități agricole care sunt amenințate cu <clears throat> expulzarea. În câteva cuvinte, am văzut că situația se înrătățește. E al 20-lea an de ocupație. Ne-am dus și la un tribunal militar unde am văzut că se condamnă copii în vârstă de 13 ani. E o adevărată tragedie. E greu de văzut cum pot oamenii să supraviețuiască în această situație. Delegația noastră va continua pentru restabilirea dreptului acestor persoane, pentru respectarea drepturilor individuale, inclusiv a fiecărui copil. Am văzut diversi interlocutori, ONG-uri, care ne-au exprimat dezamăgirea crescând în fața acestui regim pe care îl trăiesc în viața de zi cu zi și a lipsei de perspectivă în ce privește soluția cu două state. Acesta continuă să fie punctul de vedere dominant, soluția cu două state, de chiar și prim-ministrul Abdallah ne-a spus că autoritatea palestiniană ar putea să gândească la soluția cu un singur stat, dacă acesta ar garanta drepturile pentru toți palestinienii. Pentru mai multă precizie, cei care au vorbit de soluția cu un singur stat, erau poate printre cei mai numeroși. Unii ne-au spus lucrul următor. Tehnic vorbind, crearea statului palestinian e terminată, dar nu e un stat adevărat. Palestinienii în această situație nu pot să progreseze și organismele instituționale ale statului riscă să se prăbușească dacă situația continuă fără o soluție cu două state. Am avut exemple bune de acțiune europeană la fața locului în Palestina. Ideea nu e de a sprijini o soluție europeană, ci soluția cu două state. Acest rol îi revine special Consiliului, iar Comisia se luptă pentru programele de ajutor umanitar. Ce trebuie spus este că dacă nu există voință politică pentru a face să progreseze situația în ce privește soluția cu două state, politica europeană de pe teren nu va obține multe rezultate. Palestinienii continuă să reziste acestor condiții eh, dificile în viața de zi cu zi, da? Nu trebuie să uităm dificultățile acestea pe care le întâmpină și să nu uităm adevăratul pericol pentru soluția cu două state din cauza noilor implantații dar și a lipsei de speranță și a, unei, a unui proces real de pace. În consecință, propunem următoarele lucruri. În primul rând, o soluție politică e urgentă, e nevoie de voință politică pentru a se ajunge la o soluție cu două state înainte ca speranța să dispară pentru totdeauna. Facem un apel la Consiliu să adopte o poziție cât mai fermă în acest sens. Apoi, E foarte important și urgent să <clears throat> se creeze un stat palestinian. Nu putem avea soluție cu două state dacă ambele state nu există. Iată de ce pentru colegi vrem să fac apel la guvernele lor să recunoască statul palestinian, apoi reconcilierea palestiniană, înființarea unui guvern de unitate națională, toate acestea sunt necesare de urgență. Un stat de drept democratic care trebuie să organizeze foarte rapid alegeri la toate nivelurile puterii. Uniunea Europeană trebuie să fie foarte prudentă, să facă în așa fel încât să existe un guvern bun, uh, caracterizat de transparență, de respectarea drepturilor omului. Al patrulea rând, Uniunea Europeană trebuie să pună în aplicare condițiile de respectare a drepturilor omului și a drepturilor internaționale ca orice ajutor comercial să fie condiționat de ce se întâmplă în regiune. În al cincilea rând, rezoluția Consiliului de Securitate de la ONU 2334 reprezintă exprimarea foarte clară a consensului politic internațional în fața implantărilor izraeliene. Uniunea Europeană și comunitatea internațională trebuie să treacă la acțiune. Uniunea Europeană trebuie să <clears throat> îi ajute pe oamenii politici legitimi teritoriile palestiniene sunt teritorii ocupate, Uniunea Europeană nu poate să încheie niciun acord pentru a avea programe comune cu statul Israel care trece dincolo de linia verde. Orice acord cu Israelul trebuie să respecte um, frontierele 1967 și cu clauze teritoriale foarte clare. Comisiile din Parlamentul European trebuie să insiste în acest sens. Consiliul și statele membre trebuie să garanteze aplicarea concluziilor Consiliului de Securitate pentru a garanta o concretizare a acestora. Liniile directoare reprezintă un exemplu foarte clar. Comisia trebuie să ancheteze. Aici se nos Modul în care se aplică aceste concluzii e nevoie de acțiuni clare și coerente în fața distrugerii de bunuri. Deocamdată aceste eforturi nu sunt suficiente, e nevoie de o acțiune politică hotărâtă. Doar așa vom putea ajuta Palestina să devină un stat real și să există o soluție cu două state. Dacă situația se înrăutățește, e un risc real de radicalizare. Există și alte elemente de adăugat, creșterea populației, reducerea accesului la apă, pământ și la energie sunt consecința blocadei din Gaza. Toate acest factor nu fac decât să mărească riscurile de radicalizare, de violență și de imigrație cu influență negativă în Europa și în regiune dar și riscul de a avea consecințe negative asupra relațiilor dintre Israel și Palestina. Deci, dragi colegi, în încheiere, Uniunea Europeană trebuie cu statele membre și instituțiile europene să acționeze pentru ca soluția cu două state să devină o prioritate și vă mulțumesc. Thank you very much. Hmm, președintele, vă mulțumesc pentru informațiile legate de vizita delegației noastre în Palestina. Nu avem solicitări de intervenție. Checking. Mai verific o dată. Cu asta Trecem la procesul verbal, raportul dumneavoastră. Vă mulțumim pentru prezență, pentru că ne-ați prezentat aceste informații. Închidem punctul 13 de pe ordinea de zi. Punctul 14. are nevoie de niște pregătire. Vreau să verific dacă oaspeții sunt aici. Facem o pauză de două minute ca să pregătim noul prezidiu și apoi vom trece la ultimul punct de pe ordinea de zi. <coughs> now in stereo, so we are improving technologi technologically here at the end of the agenda. Ne îmbunătățim uh, tehnologic uh, înspre finalul uh, ordinii de zi. Dragi colegi, punctul 14 de pe ordinea de zi este ultimul pe ziua de astăzi. Este vorba de lupta împotriva impunității cu un accent deosebit pus pe Curtea Penală Internațională și pe amendamentele la statutul de la Roma adoptate la Kampala. Curtea Internațională Penală Curtea Penală Internațională, CPI, a fost creată prin statutul de la Roma, care a intrat în vigoare în 2002. Statutul a, creat, a stabilit funcțiile, jurisdicția și structura curții. Uh, este vorba de um, crime internaționale, crime împotriva umanității și așa mai departe, îns- și uh, uh, crime de agresiune. Însă această definiție nu a fost inclusă în statut. Tocmai de aceea, în iunie 2010, a fost adoptată o schimbare la statut, așa numitul amendament de la Kampala. A fost definită crima de agresiune în conformitate cu regulamentul 3314 a uh, adunării generale a Națiunilor Unite. Actele de agresiune sunt invadarea, bombardarea unui alt stat, blocarea porturilor sau coastei unui alt stat, atacarea uh, pământului, uh, flotei uh, alt, unui alt stat, utilizarea uh, unor grupări militare împotriva unui alt stat sau permiterea unui teritoriu, uh, utilizării unui teritoriu de către un alt stat pentru agresiunile către un prim stat. Aceste amendamente vor intra în vigoare, au intrat în vigoare la un an după adoptare, dar numai actele de agresiune comise după cea de-a după această modificare, după a 30-a modificare, uh, vor uh, fi luate în considerare. Acest lucru se va întâmpla în 2017. Cele 124 de uh, state părți la acest la acest statut au ajuns la un acord. Avem trei persoane invitate astăzi pentru a discuta despre uh, munca CPI și despre adoptarea posibilă a amendamentului de la Kampala, care ar avea un impact profund asupra muncii um, curții. Doamna Prost este șefă de cabinet a președintelui um, curții. Doamna Prost a fost ombudsman pentru secretariatul pentru Comisia pentru Sancțiuni împotriva Al-Qaeda și a fost un judecător uh, în, um, la Tribunalul pentru fosta Iugoslavie. Voi prezenta și a doua persoană, domnul Crațin, este secretar general al uh, parlamentarilor pentru acțiune globală. În ultimii 13 ani, domnul Cacin a lucrat pentru a promova la nivel uh, universal pentru a promova universalitatea uh, cur, statutului uh, curții um, în aproximativ 100 de țări. Cu asistența sa uh, s-a contribuit la procesul de ratificare în 76 din cele 124 de state părte la um, Um, statutul de la Roma. Are o diplomă de drept internațional și un doctorat în, uh, um, în drept internațional. Și, în ultimul rând, este alături de noi domnul Barega, vicepreședinte uh, al uh, misiunii Liechtensteinului pe lângă Uniunea Europeană, Dumnealui este specializat în justiție internațională și drepturile omului. A fost vicepreședinte al adunării generale, uh, acelei de-a șasea uh, comisie, comisii juridice, a fost consilier juridic uh, când s-a Um, adoptat un alt amendament al statutului de la Roma, deține deci un doctorat din, de la Universitatea din Viena, din, Au, uh, din Austria. Am să dau uh, vorbitorilor cuvântul. Începem cu doamna uh, Prost. Thank you very much. Um, it is a pleasure to be here this afternoon to engage on the topic. Mulțumesc foarte mult. Mă bucur să pot contribui la munca pe acest uh, subiect, lupta împotriva impunității. Știu că se va vorbi și despre uh, crima de agresiune, uh, dar voi încerca să vă prezint munca instanței și unele provocări cu care ne confruntăm în momentul de față la CPI. Președintele s-a referit la mandatul cheie al curții în momentul de față anchetarea și uh, aducerea în fața justiției a crimelor de război, genocidului și a crimelor internaționale. Există și uh, amendamentele menționate, dar ele mai trebuie să intre în vigoare. Trebuie subliniat că instanța în momentul de față este destul de ocupată cu mandatul său principal de a uh, pune sub acuzare aceste uh, crime. Uh, procurorul este un organism al curții. În momentul de față se desfășoară 10 anchete într-o serie întreagă de țări, Uganda, Republica Democratică um, Congo, Darfur în Sudan, Republica Centrafricană, Kenya, Libia, uh, uh, Côte d'Ivoire, Mali și Georgia. Dacă ați numărat, sunt nouă, dar există două anchete separate în Republica Centrafricană. Voi uh, spune mai mult uh, în discuția despre Africa, dar este important să știți că toate aceste 10 anchete, din aceste 10, de fapt, 5 au fost transmise instanței uh, de către țări. În două situații, Consiliul de Securitate a făcut trimiterea către uh, curte. Deci există trei cazuri în care uh, procuroarea a ales singură, uh, Kenya, uh, Côte d'Ivoire și Georgia. Uh, procurorul se, este implicat într-o serie de alte uh, Uh, cazuri, Afganistan, Burundi, Columbia, Gabon, Guinea, Irak, ce ține de trupele uh, britanice, Nigeria, Palestina, uh, vase din Comore, Grecia și um, încă un stat, dar și Ucraina. Acestea sunt conform statutului de la Roma. În, uh, la Haga, unde își are sediul curtea, um, Anul trecut a fost un an cât se poate de plin pentru CPI. S-au dat trei hotărâri finale, trei hotărâri dintre care una este finală, cu șapte condamnări, o serie întreagă de cazuri uh, uh, au fost um, au deschis teren nou, a fost o primă um, o primă acceptare a vinovăției și un prim caz de distrugerea patrimoniului la Timbuktu. Uh, un prim caz care a dat atenție violenței sexuale ca um, crimă de război și am avut și un prim caz Uh, împotriva unei autorități publice pentru intimidarea martorilor. În acest an avem trei uh, cazuri uh, simultan, Blackburn, deci uh, Casa de Fildeș, Côte d'Ivoire, uh, Uganda, mm, mă scuzați, Republica Democratică Congo și Uganda. Există câteva cazuri care sunt în etapa de compensații. Este un caz um, um, este ceva specific pentru Curtea Penală Internațională, posibilitatea de compensații. Există de asemenea două uh, apeluri finale pe rol, dar și uh, alte activități. Deci, după cum vedeți, este un moment uh, cu foarte multă activitate la curte. Bineînțeles că uh, vă voi răspunde cu plăcere și la uh, întrebări, dar dați-mi voie să vorbesc despre câteva dintre provocările cu care se confruntă curtea. Este vorba de unele care sunt interne și care pot fi controlate de curte, dar altele care sunt externe și nu pot fi controlate. Unul dintre elementele menționate în general în uh, justiția internațională, mai ales în ceea ce privește curțile și tribunalele, este uh, timpul procedurilor și, și eficiența uh, cazurilor. Acest uh, acest subiect a fost uh, menționat de mai multe ori și curtea a fost uh, criticată de mai multe ori. Curtea a uh, luat cunoștință de aceste critici și președinta actuală încearcă să îmbunătățească eficiența. Judecătorii au introdus o serie întreagă de măsuri după ce au cooperat pentru a îmbunătăți eficiența și Deja vedem că există îmbunătățiri în ceea ce privește um, scurtarea perioadei uh, pentru uh, un proces. Este ceva esențial pentru eficiența Curții Penale Internaționale. Însă, uh, criticile și provocările pe care le-ați auzit, cu siguranță, sunt cele ce țin de contextul extern voi uh, vorbi pe scurt despre situația între uh, curte și Africa. A existat, au existat multe critici în care spuneau că curtea se concentrează numai asupra Africii și că se, se acordă prea multă atenție situației africane. În toamnă au existat câteva retrageri din partea a trei state africane de la statutul de la Roma, însă Mă, cu mare plăcere vă dau mai multe informații pe acest subiect, însă această situație trebuie văzută în context. În special, Africa este a fost uh, o regiune care a contribuit puternic la crearea CPI. Este grupul regional cel mai mare și există multe motive uh, ce se ascunde în spatele situațiilor din Africa, nu ultimul rând, faptul că au existat multe trimiteri din, uh, de pe continentul african. Și știu că colegul meu va vorbi despre asta. Există și uh, perspectiva uh, um, că curtea s-a concentrat asupra Africii pentru a ajuta victimele conflictelor de acolo. Dar mai există și un alt factor care afectează numărul mare de cazuri dintr-o singură regiune, însă cred că este important să înțelegem că există un context uh, în spatele uh, situației africane. Um, uh, încercăm să interacționăm puternic cu Africa. Două din cele uh, trei cereri de retragere au fost retrase final. Uh, până la urmă, Africa de Sud și uh, Gambia uh, au renunțat, deci, la cererea de retragere. În continuare avem o cerere de retragere de la Burundi care va intra în vigoare în octombrie anului viitor. Însă nu au existat alte retrageri, în ciuda faptului că existau îngrijorări cum că ar putea deveni o tendință. Aș dori să mă refer la celelalte provocări uh, pentru CPI. Au existat critici ceea ce privește Africa, dar și în mod mai general. Tocmai de aceea uh, ne concentrăm asupra unor regiuni este specifice. Uh, este o, o întrebare ce ne-a fost adresată ce se întâmplă cu celelalte situații de criză, Siria, de exemplu, de ce curtea nu Uh, acționează acolo. Motivul este un factor în afara controlului CPI și anume este o instanță bazată pe tratate, ceea ce înseamnă că jurisdicția sa este restricționată la state care sunt parte la statutul de la Roma, 124 în momentul de față. Aceste state parte trebuie să fie implicate într-o situație fie prin faptul că se întâmplă acțiunile pe teritoriul lor, fie implicarea uh, prevăzută uh, implic, uh, se referă la cetățenii ai țărilor respective. Iar, drept urmare, jurisdicțiile, jurisdicția noastră nu atinge anumite teritorii. Singura soluție durabilă aici este să avem mai multe state care să fie parte la statutul de la Roma. Deci această uh, Um, acest efort de a obține universalitatea. Este ceva atât de important, uh, cu atât mai mult cu cât aderarea la statutul de la Roma arată că un stat um, aderă la principiile statului de drept și la solidaritate pentru victimă. Asta este ceea ce urmărim uh, și prin parteneriatele noastre, universalitatea. Uh, vorbeam despre parteneriate. Unul dintre partenerii principali ai CPI este Uniunea Europeană și suntem cât se poate de recunoscători pentru sprijinul acordat de către Uniunea Europeană uh, curții, atât din punct de vedere operațional, cât și prin cooperare, dar mai ales prin sprijin politic uh, puternic și consecvent, inclusiv din partea Parlamentului European, care a adoptat multe rezoluții uh, care sprijină munca Uh, curții. Deci uh, apreciem uh, toate interacțiunile pe care le avem cu Uniunea Europeană. Mai există o serie întreagă de puncte asupra cărora, la, la care aș putea să mă refer, dar îi voi lăsa pe colegii mei să intervină, iar apoi voi răspunde la întrebări. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Vom da cuvântul următorului vorbitor, domnului Catin. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt foarte recunoscător să fiu aici și sunt onorat să, stau, să fiu într-o sală dedicată lui Alcide de Gasperi. Fiind italian, este o mare onoare pentru mine. De asemenea, doresc să aduc un omagiu Parlamentului European, așa cum a făcut-o și doamna judecător Prost. Parlamentul European a fost în avangarda uh, eforturilor pentru a se ajunge la o justiție internațională. În anii 90, Parlamentul European um, solicita crearea unui astfel de sistem în contextul în care se uh, avea în vedere crearea unei astfel de curți pentru fosta Iugoslavie și pentru genocidul ruandez. În uh, momentul de față, peste 24 de mii de victime uh, au uh, solicitat să participe uh, la uh, procese în fața CPI. Mai mult de 10.000 au primit statut de participant la proceduri. Aproximativ 6.000 de victime din Georgia au solicitat acest lucru. Deci peste 13.000 de persoane au venit la Haga pentru a uh, Uh, se exprima în fața curții. Mi se pare un succes uh, important pentru curte, iar uh, opoziția față de curte, de cele mai multe ori, vine de la leadershipul de nivel înalt. Acele persoane care se consideră deasupra legii, și care sunt nemulțumite de ideea că există o instanță la Haga uh, care ar putea uh, să complete, să umple acel vid al impunității din țara lor care le-a permis uh, să, să comită crime în masă. Deci uh, CPI este o instituție cu un mare impact, sau cel puțin așa o vedem noi, iar prin faptul că își face bine treaba, creează o poziție naturală. Nu vedem o criză în jurul CPI în Africa, pur și simplu pentru că CPI își exercită mandatul și reacția și este reacția naturală a unor uh, persoane, unele șefi de stat care ar dori să continue ca și până acum, însă astăzi sunt afectate de uh, mandate de arestare pentru crime de război, uh, uh, genocid și așa mai departe, ceea ce le limitează capacitatea de a interacționa cu alții. Există crime masive comise în afara jurisdicției CPI. De exemplu, Siria, conflictul cel mai sângeros în lume în momentul de față Organizația noastră, Parlamentar pentru Acțiune Globală, împreună cu uh, ONG-urile în domeniul ace- din acest domeniu, uh, inclusiv Amnesty International și uh, Human Rights Watch, uh, ne-am opus uh, oricărei uh, încercări de a limita jurisdicția uh, CPI. De exemplu, când a existat un veto uh, în mai 2014 în Consiliul de Securitate al ONU înainte ca Mosulul să cadă pe mâna uh, ISIS, uh, atunci când Rusia și China au, uh, și-au exercitat dreptul de veto față de o propunere a Franței de a aduce situația din Siria în fața CPI. A fost uh, o reiterare a unui acord care, existe, care exista deja de a crea o zonă de impunitate în Siria. Uh, Există și alte situații de conflicte armate. Uh, am să vă dau un exemplu, Yemen, uh, unde avem probe că s-au făcut acorduri pentru a se acoperi crimele ce sunt comise. Deci există o mare problemă a impunității în lume în uh, momentul actual, însă de cele mai multe ori este vorba de cazuri ce au loc în afara jurisdicției CPI. Și iată, putem considera că astfel CPI are un impact cât se poate de clar. În urmă cu câteva luni, în Republica Centrafricană, um, mă scuzați, în Republica Democratică Congo, am fost în uh, situația în care o opoziție a um, stabilit o zi uh, a orașului mort în Kinshasa la Vilmort și uh, se aștepta să existe conflicte între uh, protestatari și forțele guverna, uh, guvernului. Uh, și s-a, uh, s-a solicitat uh, curții să se discute cu diferite acorduri uh, invitând politi- și uh, organizația noastră. Uh, pro- procurorul CPI era în oraș și s-a întâlnit cu reprezentanți parlamentari și uh, a fost, deci, uh, vizibil și nu au avut loc uh, violențe în ziua respectivă. Considerăm că acesta a fost cauză. Și, bineînțeles, nu putem să numărăm câte persoane nu au fost supuse violenței pentru că s-a întâmplat acest lucru. Deci nu putem măsura ce nu s-a întâmplat, ce, ceea ce nu s-a întâmplat. Dar încă o dată, nu am găsit noi un panaceu pentru a rezolva toate conflictele lumii și toate încălcările drepturilor omului uh, și toate uh, tranzițiile democratice uh, complicate, dar cred că este mai bine să avem curtea acum decât să nu avem. Și cu asta doresc să ajung la um, cel mai important punct. Atrocitățile în masă sunt comise de lideri lideri care pot uh, ghida aparatul statal sau și actori nestatali uh, care pot uh, efectua mari atacuri militare, în principiu împotriva civililor. La Nuremberg, în 1945, am stabilit patru crime internaționale. Crime împotriva umanității, care include genocidul, genocidul Uh, crime de război și crime împotriva păcii. Crimele împotriva păcii au fost eliminate sau nu au fost uh, considerate pentru uh, jurisdicțiile tribunalelor ad hoc din anii 90 pentru că erau văzute ca o um, consecință a conflictelor uh, interne. Însă în 98, când s-a adoptat statutul de la Roma, și uh, mi-l amintesc pe, ju- uh, pe judecătorul Hans Peter Kau, uh, care uh, ne-a amintit de această crimă împotriva păcii și ne-a permit, permis să o introducem în articolul 5 al statutului de la Roma. Și iată-ne, în 2017, acum avem 34, 35 de ratificări, pentru că 34, mm, pentru că mai există cazuri pe rol. Deci, ă, atâtea țări au ratificat. Va exista un vot. A existat un vot pentru a vedea dacă se va aplica se va include crima de agresiune. La inițiativa doamnei Lochbiller în 2014 a existat o rezoluție adoptată aproape cu unanimitate a Parlamentului European, cred că a fost un singur vot împotrivă, și această rezoluție a făcut apel la un sprijin puternic pentru amendamentele de la Kampala. Aș dori Iată, asta este partea pozitivă a poveștii, dar de fiecare dată când există un compromis, există și un element uh, care limitează. Actele de agresiune pe care le-ați uh, menționat la începutul intervenției dumneavoastră, domnule președinte, așa cum au fost uh, prevăzute în rezoluția 3314, adoptată în 74, sunt uh, de fapt restricționate. Avem un aliniat 1 care ne spune că o crimă de agresiune uh, are loc numai dacă un lider militar sau politic al unui stat uh, efectuează în mod ilegal sau utilizează forța în mod ilegal, forța împotriva unui alt stat care în mod manifest încalcă Uh, Carta, Drepturilor, Carta ONU. Deci, iată, aceste, aceste prevederi limitează domeniul definiția uh, acestor crime de agresiune, încearcă să elimine uh, conf, uh, confuzia, pentru că ar putea să existe situații care să nu fie atât de grave uh, precum cele pe care le-am văzut în al doilea război mondial. astfel a putut fi acceptat de toată lumea acest uh, compromis. Și așa a și fost. Există discuții în continuare despre cum să inter interpretăm intrarea în vigoare față de activare. Sunt chestiuni uh, uh, tehnice, însă la organizația mea, Parlamentar pentru Acțiune Globală, este să își dorește să obțină uh, recunoașterea acestor uh, infracțiuni. Egalitatea în fața legii este uh, principiul de bază al statutului de la Roma. Uniunea Europeană în continuare poate ajuta foarte mult. A făcut-o și în trecut și este singura organizație transnațională cu un plan de acțiune cu o poziție comună care înseamnă activități la fața locului, multe demersuri, clauze politice, precum în acordul 11.7 din acordul de la Cotonou. Deci are o serie întreagă de instrumente, dar aș dori să mă refer la unul singur astăzi. Cred că Uniunea Europeană ar trebui să fie mai puternică. A fost puternică, dar ar putea fi și mai și în uh, a crea un parteneriat cu Ucraina astfel încât să adere la ceea ce a fost adoptat și ratificat de Parlament în ceea ce privește acordul de asociere UE-Ucraina. Este o țară a cărui teritoriu a fost parțial um, confiscat de un alt uh, stat. Um, amendamentele de la Kampala uh, nu se aplică retroactiv, însă, așa cum am discutat cu uh, membrii noștri din Rada Ucraineană cel puțin de trei ori, comiterea crimelor împotriva umanității sau a crimelor de război poate fi considerat de judecător un, o, o circunstanță agravantă și noi ne dorim ca Ucraina să ca uh, stat parte la uh, statutul uh, de la Roma să uh, dea un uh, vot pozitiv pentru activarea jurisdicției uh, pe bază de crimă uh, de agresiune. Deci uh, fac apel la întreaga Uniunea Europeană să se exprime mai puternic față de Uh, partenerii ucrainieni. Poate cu puțin ajutor din partea prietenilor lor, uh, Ucraina poate să ajungă în clubul statutului de la Roma. First speaker. Și acum, domnul Bariga, cel de-al treilea vorbitor. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. E o adevărată onoare să mă aflu astăzi de aici, însă în același timp e destul de greu să iau cuvântul după acești doi vorbitori eminenți care au prezentat deja lucrurile într-un mod foarte cuprinzător. Poate vă voi da puțin context în legătură cu crimele de agresiune și mă voi referi de asemenea la semnificația activării Uh, jurisdicției Curții Penale Internaționale. Așa cum a spus și David, trebuie să începem la um, procesul de la Nuremberg și de la Tokyo, când au, după al doilea război mondial, când liderii naziști au fost atunci um, judecați și condamnați pentru crime împotriva păcii. A, pentru ce au fost făcute atunci acele condamnări? Pentru planificarea, prepararea, inițierea și purtarea unui război de agresiune. Însă nu era specificat în momentul respectiv ce însemna agresiune. Și după aceea, peste câteva decenii, adunarea generală a ONU a definit ce înseamnă agresiune. Și prin agresiune trebuie să facem diferența, pe de o parte, între ceea ce apare în Carta ONU, în articolul 242, unde se interzice utilizarea regulată a forței. O crimă de agresiune e ceva ce depășește acest lucru, ceva ce e mult mai grav. În 1974, adunarea generală a stabilit uh, definiția agresiunii care se bazea pe articolul 2.4 uh, uh, în legătură cu folosirea forței și adaug uh, la cele spuse de președinte care a vorbea de invaziune, bombardamente și așa mai departe. Deci, pentru a, ca aceste fapte să se califice drept agresiune, trebuie să fie în contravenție cu Carta ONU. Fie să fie acte săvârșite nu în autoapărare, deci să nu fie autorizate de Consiliul de Securitate. Deci, în 1974 s-a definit ce înseamnă agresiunea unui stat față de alt stat. Însă nu asta este definiția crimei ca atare pentru individul care este pe băncile de acuzație ale Curții Penale Internaționale. Pentru asta s-a ajuns la uh, conferința de la Roma din 1900 98, când delegații măcar au hotărât să vadă că în articolul 12 se spune că părțile uh, statale la statut acceptă jurisdicția curții prin tratele pentru crimele de agresiune. Deci atunci s-a reușit să se includă și statele. Deși nu era definit clar în statutul de la Roma acest lucru și nu și ceea ce s-a hotărât era să se ofere mandatul pentru un proces de negociere care să ducă la o definiție și care să oferă mai multă claritate în legătură cu condițiile pentru stabilirea jurisdicției. Acest proces a avut loc între 2003 și 2010. A fost condus de ambasadorul Liechtensteinului la ONU, la New York, și probabil de aia sunt și eu astăzi aici și de aceea Pot să vă dau mai multe răspunsuri eh, dacă vă interesează ulterior eh, în legătură cu ce s-a întâmplat la cele negocieri. În acești șapte, opt ani s-a găsit, s-a găsit un acord în legătură cu două părți eh, legate de amendamentele la campana. În primul rând, definirea agresiunii, despre care s-a vorbit de mai multe ori, uh, S-a vorbit de formele cele mai grave de folosire uh, ilegală a forței, așa cum sunt interzise de Carta ONU. Și în februarie 2009, cu un an înainte de conferința de la Kampala, de deci s-a găsit o definiție. De definiția nu e controversată în sine în mod deosebit și în momentul respectiv a fost adoptată nu doar de uh, statele uh, parte la CPI, ci uh, de toate statele membre ONU, fie că țineau de jurisdicția Curții Penale Internaționale sau nu. Deci cu toții au ajuns la această definiție comună în legătură cu formele cele mai grave de utilizare ale forței. A doua parte a pachetului, chestiunile jurisdicționale. Chiar dacă la prima vedere pare doar ceva tehnic, însă când vorbim despre condiții de jurisdicție, vedeți veți vedea că avem cel puțin două categorii de probleme dificile. Prima categorie se referă la rolul pe care ar trebui să-l aibă Consiliul de Securitate ONU în ceea ce privește uh, modul în care Curtea Penală Internațională își va judeca crime Uh, împotriva umanității uh, sau de agresiune. Și aici am găsit un compromis remarcabil și anume că CPI-ul să nu depindă de autorizare prealabilă din partea Consiliului de Securitate ONU pentru a acheta o crimă de agresiune. Există alte condiții care trebuie îndeplinite, însă am reușit să protejăm independența Curții Penale Internaționale față de Consiliul de Securitate ONU în ceea ce privește crimele de uh, agresiune. A doua parte de problem se referea la consimțământul statal. În ce măsură jurisdicția CPI față de o agresiune trebuie limitată la cauzele care implică state care, într-un fel sau altul, au fost de acord cu această jurisdicție. E ce... Și aici e ceva deosebit ce ține de statutul CPI față de alte instanțe asemănătoare. Nu ai voie de consimțământul celor implicați. Dacă un cetățean dintr-un stat care nu face parte din jurisdicția CPI, comite o crimă într-un alt uh, stat care, da, uh, acceptă CPI-ul, atunci curtea poate interveni. Uh, au avut loc uh, discuții dacă putem avea acest sistem. Unele state voiau să mențină sistemul exact așa cum e, ceea ce e bine pentru potențialele victime ale mm, unei agresiuni. Deci dacă un stat ratifică amendamentele și dacă un stat neparte la CPI va comite o infracțiune pe teritoriul acestui stat, atunci poate interveni CPI-ul. Însă existau state că doreau, care doreau un sistem care să se bazeze mai mult pe consimțământ uh, sub o formă sau alta. Și până la urmă a trebuit să facem un compromis și am găsit un compromis care restrânge destul de mult jurisdicția curții în ceea ce privește agresiunea la ceea ce putem numi un sistem bazat pe consimțământ. Uh, care are ca element central următoarea idee. Pe de o parte, excluzi acțiunile de agresiune săvârșite de o parte care nu sunt păr- non, non părți la statutul de la Roma, deci sunt excluse ca agresor, dar și ca victimă. Dar când e vorba de părți statale, avem un sistem de opt-out. Există prezumția că au acceptat această jurisdicție, însă pot opționa, pot opta să nu participe. În ceea ce privește jurisdicția, mai există încă un al treilea element pe care ar trebui să-l includem la Kampala, un mecanism special de activare, ceva neobișnuit, însă care arată cât de greu a fost să se ajungă la acest compromis. Delegațiile nu erau gata ca jurisdicția curții să înceapă imediat. Vroiau uh, puțin spațiu mm, pentru a digera modificările și Ă, noi spuneam că ne dorim ratificări pentru a arăta hm, sprijinul față de aceste modificări și ne doream, practic, ca statele să apese pe un buton și să activeze aceste amendamente. Însă, Asta nu se va întâmpla înainte de 2017, iată am ajuns în 2017, deci anul în care se vor lua decizii în acest, la sfârșitul anului. În ceea ce privește ratificările, avem 34 de ratificări până acum, și ca și David, uh, salut rezoluția Parlamentului 2013. Între timp, 18 state membre au ratificat aceste amendamente și cu siguranță și altele se vor alătura. În ceea ce privește discuțiile privind activarea la care s-a referit și David, uh, Există, bineînțeles, anumite aspecte tehnice mai diferite legate de mecanismul de opt-out, deci dacă vreți vă pot da detalii la o, întrebare de întrebări, la o sesiune de întrebări și răspunsuri. Acum, importanța amendamentelor de la Kampala. Acestea închid un neajuns în dreptul uh, penal internațional. O crimă de agresiune n-a mai fost judecată niciodată de la Nuremberg coace la nivel internațional, într-un tribunal internațional. Și e foarte semnificativ să vedem ce înseamnă când permiți curții penale internaționale să-și ajungece o crimă de agresiune. Ei bine, îi permiți acestei curți să pună în practică, să uh, cea mai puternică prevedere a uh, ONU, și anume interzicerea uh, utilizării forței. În al doilea rând, vor fi sau nu multe cauze de, legate crimele de agresiune la CPI? Nu prea cred, deoarece jurisdicția este foarte limitată, însă există un avantaj real pentru uh, Uh, ca CPI-ul să ancheteze agresiunile și vorbea despre un tribunal uh, foarte ocupat. Poate că agresiunile vor face ca această curte să fie și mai ocupată. să ce se întâmplă? Nu există un singur fel de astfel de crimă și o crimă de agresiune este o relativ ușor de urmată în justiție, deoarece uh, de urmărit în justiție, deoarece e ceva săvârșit de un lider. E ușor să dovedești că un lider avea intenția să invadeze o altă țară sau uh, că un conducător și-a pus soldații să săvârșească um, astfel de delicte. Și, deci spun că e mai mai ușor să dovedești acestea. Și un alt lucru însemna ce se întâmplă la nivel intern. Înainte de Kampala, dar și după Kampala, statele au penalizat uh, în uh, codurile lor penale crima de agresiune și e un lucru ce trebuie uh, menționat. CPI-ul nu poate mm, avea jurisdicție totală și de aceea e mai eficient să ai sisteme naționale, coduri penale naționale care uh, să își controleze guvernele atunci când acestea intenționează să comită o crimă de agresiune și e ceva ce nu ceva extrem de important. Și acum, bineînțeles, sunt la dispoziția dumneavoastră pentru orice întrebări. Vă mulțumim pentru cele trei întrebări atât de interesate. Atunci, lista de întrebări și răspunsuri. Din partea verzilor, prima persoană, doamna Lochbiller. Mulțumesc, domnule președinte. Înainte de a mă adresa întrebarea, Aș vrea să vă spun că am început acest program cu o jumătate de oră mai devreme decât era prevăzut. Dumneavoastră care veniți din afara Parlamentului, trebuie să știți că de multe ori noi când pregătim un raport în această comisie în legătură cu încălcările drepturilor omului în contextul crimelor de război, a genocidului noi colaborăm în mod diferit în ceea ce privește consolidarea Curții Penale Internaționale. Vă spun, mulți colegi nu sunt astăzi aici, deoarece acum au loc trei ședințe de comisii parlamentare în același timp și știu, cunosc un coleg care e foarte implicat și care va veni cam peste 10 minute. Deci să nu vă îngrijorați că nu va veni nimeni. Eu am mai multe întrebări. Uh, doamnă Brust și țin să vă mulțumesc tuturor pentru declarațiile foarte interesante. Provocările pe care le-ați subliniat dumneavoastră sunt reale pentru Curtea Penală Internațională și ar vrea să vă întreb ce cu puteți face cu distanța. Curtea e la Haga și să zicem că publicul afectat e într-o zonă rurală, undeva departe. Cum ajungeți în zone în care populația nu poate citi știrile în engleză sau rampartele care sunt în limba engleză și să fac la nivel internațional. E important ca cei care au avut de suferit atât de mult din cauza conducătorilor lor care au hotărât să poarte un război și să vârșească crime de război, e important ca populațiile să înțeleagă că acești conducători sunt uh, pedepsiți, că, că nu mai există impunitate. Acum, referitor la criticile nedrepte ale unor guverne africane în legătură cu faptul că Curtea Penală Internațională este părtinitoare. Domnul Catin a spus-o. E bine că alte guverne africane și societatea civilă și populația din multe țări uh, contează mult și au încredere în Curtea Penală Internațională. Să situația e încă delicată și știu că acum câțiva ani uh, Curtea Penală Internațională a încercat să-și deschidă un birou în cadrul Uniunii Africane pentru a ajuta guvernele africane să înțeleagă consecințele ratificării a, care vor fi implicațiile asupra legislațiilor lor naționale. Și cu o nouă conducere acum în Uniunea Africană, intenționați din nou să oferiți acest, uh, aceste servicii direct uh, la Addis Abeba, Addis Abeba și acum victimele crimelor de război. Ne puteți da informații actualizate în legătură cu și uh, fondul fiduciar al victimelor. Și un alt caz urmărit, urmat de Parlament îndeaproape, încălcările la adresa drepturilor omului. Recent am avut o rezoluție cu privire la Filipine și la încălcarea drepturilor omului acolo. Și citesc acum în presă că unii avocați au încercat să abordeze Curtea Penală Internațională se vorbește despre o eventuală implicare a președintelui filipinez în uh, astfel de încălcări grave. Poate fi această, acest un eventual caz um, pe rol la Curtea Penală Internațională. așa acum domnul Bariga din Liechtenstein. Am uitat la rezoluția Parlamentului din 2014 în care spunem că putem felicita Liechtensteinul și pentru elaborarea unui manual de implementare a dreptului penal și a codului penal. Și văd că unele guverne au citit asta. Avem șapte state membre în Uniunea Europeană care încă nu au ratificat amendamentele. Cinci fac eforturi să o facă, eforturi serioase și două alte state nu fac nimic. Ce credeți că ar trebui să facem pentru ca și aceste state să uh, ratifice aceste amendamente? Acum avem 30 de state care au ratificat și după 2017 vom avea 17 și în rezoluție spunem că ne dorim un sistem permanent de răspundere penală internațională prin penalizarea crimei de agresiune. Am înțeles eu că se va întâmpla până în decembrie anul acesta, da. Deoarece vă întreb asta, deoarece pregătim o rezoluție a Parlamentului uh, către adunarea generală ONU. Și poate că e o informație utilă pe care o putem include în uh, rezoluție ca prioritate asupra căreia să lucreze Uniunea Europeană. Și domnule David Catin, Organizația dumneavoastră parlamentar pentru acțiune globală se bazează la New York și urmăresc dezbaterea dumneavoastră pentru Consiliul de Securitate. Și dumneavoastră spuneați, vorbeați, vă refereați la rezoluțiile uh, Consiliului de Securitate pentru CPI. Însă ne puteți spune despre, ambient, despre atmosfera generală din Consiliul de Securitate. Uh, când se discută um, trimiterea de anumite cauze către uh, Curtea Penală Internațională. Din câte am înțeles eu, statele nu oferă suficiente resurse Curții Penale Internaționale uneori pentru a se ocupa de cauzele care mi sunt trimise. Și de asemenea, am văzut că au uh, venit și reprezentanți IAS. Poate că dumnea ei va lua cuvântul. spune că Uniunea Europeană ar trebui să adopte o, o poziție comună în legătură cu crimele de agresiune. Puteți să ne spuneți în ce măsură există o dezbatere pentru a avea o poziție comună pe această temă, chiar dacă nu toate statele membre au rectificat aceste amendamente? Bineînțeles, putem să dăm cuvântul și celor de la SAE dacă doresc să facă anumite comentarii sau să adreseze întrebări sau să ne prezinte punctul de vedere al comisiei. Aveți cuvântul. Sorry. Thank you. I'm not used to this room. <laughs> Thank you very much indeed. Mulțumesc. Sunt șefă de divizie pentru dreptul omului la Serviciul de Acțiune Externă. Mă bucur să mă întâlnesc cu dumneavoastră astăzi un călduros bun venit invitațiilor dumneavoastră. Scuze că am întârziat. Colegii au încercat să ne anunțe că ați început mai devreme, dar n-am reușit să ajungem la timp. Câteva cuvinte din partea SEA, cu riscul de a repeta afirmații care poate s-au mai făcut și înainte. Vreau să reamintesc că Uniunea Europeană, desigur, consideră statutul de Roma o realizare deosebită în uh, justiția penală internațională și în Curtea Penală Internațională și valorile pe care le sprijinim cu toții, victimele merită sprijin indiferent de trest. Strategia globală pentru politică de strategie de securitate au reiterat acest angajament uh, al Uniunii Europene față de CPI. Continuăm să sprijinim, aceasta e linia noastră și rămânem un apărător ferm al statului de drept și al uh, CPI. Considerăm, prin urmare, că e misiunea noastră să continuăm să lucrăm cu toate guvernele și popoarele pentru a sprijini CPI ca instituție esențială pentru a combate impunitatea. 2016 a fost un an dificil pentru unele anunțuri de retragere pe care le-am văzut, despre care s-a vorbit. Acum lucrurile s-au schimbat mult față de anul trecut. Unele dintre țările care s-au retras anul trecut și-au retras retragerea. Una singură a mai rămas în retragere deocamdată. Credem că 2017 ar trebui să fie, să se dovedească un an diferit. Sperăm că o să adere mai multe țări la CPI pentru a atinge obiectivul universalității. <clears throat> Ca urmare a unei discuții constructive săptămâna trecută, când am avut masa rotundă anuală între SEAE și curte. Câteva chestiuni au fost deja menționate concentrarea disproporționată pe anumite regiuni, pe Africa în special. Sunt convinsă că cei de la prezidiu au diverse răspunsuri la întrebările puse. După părerea noastră, în 2016, cu deschiderea unei anchete legate de Georgia, Curtea a arătat că domeniul de aplicare și puterile curții sunt globale. Desigur, cu respectarea jurisdicției curții și știm de asemenea că procurorii se uită la anumite elemente preliminare legate de situația din <clears throat> Europa, Orientul Mijlociu, Asia. S-a pus o întrebare legată de situația din Filipine, unde situația într-adevăr foarte interesantă. Pe scurt, în legătură cu delictul de agresiune despre care s-a vorbit, 18 dintre statele membre au ratificat amendamentul de la Kampala până acum. Deci încă nu e la nivelul Uniunii Europene o poziție sau o rezoluție generală. E o decizie suverană a fiecărui stat membru să adere sau nu, dar se discută în cadrul uh, unei dintre grupurile de lucru de la Consiliu, între grupurile care se ocupă de aspecte juridice și se discută periodic. Există inițiative de coordonare între statele membre, cele care au notificat și care sunt interesate ca și alte state membre să adere. pe scurt câteva comentarii în legătură cu argumente vehiculate, în special ceva legat de Africa de Sud, care s-a retras din statutul de la Roma, dar între timp a revenit. Noi considerăm că respectarea statului de la Roma nu împiedică pacea durabilă, nu împiedică țările să joace un rol constructiv în procesul de pace e un lucru important de subliniat, pentru că altfel poate să ducă la un uh, antistimulant pentru țări, după cum s-a văzut în procese de pace recente din Columbia, unde CPI a exprimat un interes. Impunitatea nu face parte din ecuație în ce privește procesele de pace. Nu să mă opresc aici și vă mulțumesc pentru ocazia de a interveni și aștept cu interes intervențiile celorlalți vorbitori. Președintele, îmi permit și eu o să pun o întrebare. Sperăm că și alți colegi o să ajungă ca să avem răspunsurile înainte de răspuns. Câteva lucruri din prezentarea dumneavoastră care mi-au atras atenția, poate că reușiți să-mi dați niște clarificări. Am studiat și drept și drept internațional în tinerețe și văd linia roșie după tribunalele de la Nuremberg și recentele de acolo și ce încercăm să facem în prezent cu asta. Mă interesează afirmațiile dumneavoastră că oarecum e mai ușor acum de pus sub acuzare. Dacă ne uităm la procesele de la Nuremberg, în general mi se par că au fost o reușită, dar această parte a dovedi războiul de agresiune, care ar fi oarecum o un echivalent, mi se pare o, că a fost o problemă pentru procurorii de la Nuremberg. Ați putea detalia de ce credeți dumneavoastră că există similarități și de ce sau care sunt uh, deosebirile față de ce s-a întâmplat la Nuremberg? Mai ales chestiunea legată când e războiul justificat și când nu e justificat, mai ales în ce privește ce se face la Consiliul de Securitate. Poate că e din neștiința mea, dar oricum m-ar interesa niște detalii suplimentare. O altă întrebare. Ați menționat situația UE-Ucraina. Cum credeți că Uniunea Europeană ar putea facilita integrarea sau aderarea Ucrainei la aceste procese. Și apoi ceva, o întrebare legată de competență sau de jurisdicție. Pentru că și în dreptul internațional există diferențe de jurisdicție. Unele, unora li se aplică Comisia Europeană a Drepturilor Omului, altora Carta Drepturilor Fundamentale din Uniunea Europeană. Cum rezolvați dumneavoastră astfel? Și cred că există alte cadre regionale sau internaționale care s-ar putea aplica în alte regiuni ale lumii în acest scenariu. Poate că statele membre ale Uniunii Europene nu sunt primele printre țările în care, să zicem, <clears throat> încălcări, dar uh, pot să existe cazuri cu încălcări multiple pe viitor. Cum rezolvați chestiuni de conflict de jurisdicție? Cine are jurisdicția? Am văzut deja între Mm, un fel de luptă între Curtea Europeană a Drepturilor Omului de la Strasburg și Curtea Europeană de Justiție de la Luxemburg, care are ultimul cuvânt. Cum vedeți dumneavoastră aceste lucruri? Am putea avea un triunghi uh, de curți în Europa, ceea ce ar însemna că toate ar putea fi interesate de un dosar sau altul. Mă uit în sală, dacă mai vine vreun coleg, se pare că nu. O să vă rog să răspundeți la primele întrebări și apoi dacă mai vin colegi o să avem o a doua rundă, dacă sunteți de acord. Doamna Prost, dacă doriți să începeți. Mulțumesc. S-au pus niște întrebări foarte interesante. Primul punct la care v-ați referit e unul central pentru curte am tras multe învățăminte din uh, tribunalele penale internaționale pentru fostea Iugoslavie și Rwanda, care au precedat înființarea CPI. Deschiderea față de comunități când ești atât de departe de locul uh, faptei. Aceasta a fost o prioritate pentru Curtea Penală Internațională. Avem un program de deschidere care încearcă să facă exact ce ați descris dumneavoastră relația dintre Haga și aceste comunități. Avem o diversitate de căi poate nu în toate situațiile, dar unele dintre țările în care există probleme și anchete în derulare, dar continuă în procedura în instanță pentru a rezolva și probleme care trec dincolo de procedura din instanță de proces avem și misiuni ale procurorilor, președintelui curții, ale altor autorități ale curții, de exemplu, când s-a deschis recent procesul Anwin legat de alegații de armata de rezistență din Uganda, a existat un reprezentant al curții la procesul care s-a transmis în direct în regiune. Avem și activitățile de pregătire, participarea victimelor în procedură, în procedură ne dă posibilitatea să înregistrăm victimele care doresc să participe. Nu e un sistem perfect, evident că există limite de resurse care ne limitează activitatea, după cum am spus, pentru a traduce procesele verbale în limba locală, dar facem toate eforturile posibile pentru a încerca să ne concentrăm uh, poate nu la înălțimea dată în uh, perspectiva istorică în alte regiuni. După cum am menționat deja, criticile legate de faptul că s-ar fi concentrat prea mult pe Africa, curtea și că asta a dus la situația respectivă. După cum am spus, subliniem foarte mult importanța dialogului cu statele africane. Sunt diverse glasuri care se exprimă în Africa, societatea civilă, cu păreri diferite, dar noi suntem deschiși pentru orice formă de dialog. Facem asta la nivelul curții cu principalii reprezentanți care se duc în Africa, în diverse seminare, să facă prezentări. A existat un trust fund uh, și o delegație în Uganda. S-a întâlnit cu diverse comunități pentru a discuta. Există o mare activitate de deschidere pentru a încerca să venim în întâmpinarea preocupărilor exprimate de Africa și de africani Curtea își manifestă disponibilitatea. Avem un ofițer de legătură la New York care păstrează legătura cu ONU și vrem să deschidem un birou pentru a avea o legătură mai bună cu Uniunea Africană. Dar până acum nu s-a ajuns la un acord din partea Uniunii Africane pentru a deschide biroul nostru. Ridicăm subiectul cu orice ocazie. Facem și seminare acolo finanțate de Uniunea Europeană și suntem recunoscători pentru asta, pentru a încerca să încurajăm mai multe manifestările dialogului și pentru a avea <clears throat> oficiu de legătură. Fondul fiduciar se leagă de activitatea președintei curții, despre care discutăm mult. Acest trust fund e o componentă a statutului de la Roma, e interconectat, dar e organism independent creat pentru a avea fonduri care să asigure executarea ordinelor de <clears throat> despăgubire. De multe ori nu există bani de la cei condamnați sau fondurile nu au fost identificate și acest fond fiduciar dă banii de despăgubire, pentru victimele și un mandat de asistență. Fondul fiduciar e organismul care reprezintă curtea care rămâne, să zicem, în Uganda. Aceste proiecte sunt în derulare de mulți ani Există diverse mandate ale curții, dar nu are o altă prezență. Fondul fiduciar e o componentă importantă a statutului de la Roma, a sistemului său care reflectă această deschidere față de victime. Se luptă constant să promoveze existența fondului fiduciar, să obțină finanțare pentru acest fond și sunt diverse eforturi în derulare pentru a încerca să obțină fonduri suplimentare pentru mandatul de asistență și pentru, acele, și pentru componenta de despăgubiri. Din păcate, s-a făcut multă publicitate pe acest subiect. Situația cu Filipinele, după cum ați menționat, s-a făcut multă publicitate a ale unor indivizi pentru a duce situația în atenția curții. Nu o să comentez pentru că ține de mandatul procurorului, de independența lui și nu m-aș amesteca în domeniul de competență al doamnei procuror. Din păcate nu pot să comentez mai detaliat acest aspect. Doream să reacționez la întrebarea legată de competență sau de jurisdicție. Partea interesantă a statutului de la Roma este că are o formă neobișnuită de jurisdicție. M-am referit la cea teritorială și de participare națională pentru <clears throat> făpta și discuție. Dar aici e vorba de ceva înființat pe baza principiului complementarității. Statutul de la Roma nu a înființat o curte singură, ci un întreg sistem menit în primul rând să încurajeze statele, statele pe plan individual sau la nivel de grup, uh, organizații regionale, ele au responsabilitatea primară de a efectua pune sub acuzare anchete și pune sub acuzare pentru aceste infracțiuni. Jurisdicția CPI e doar în acele ocazii în care nu e niciun stat care exercită jurisdicție internațională, după cum am văzut în ce privește punerea sub acuzare. Dacă nu e niciun stat care e dispus nu poate să nu dorește să efectueze punerea sub acuzare, atunci are jurisdicție CPI și de multe ori s-a spus că CPI ar avea mare reușită dacă n-ar fi avut niciun dosar ar fi însemnat că toate punele sub acuzare se fac în uh, instanțele naționale. E un aspect important de avut în vedere în ce privește criticile care se formulează în Această curte nu trebuie niciodată să înlocuiește tribunalele naționale, ci doar să le completeze pentru a pune capăt impunității. Doar am doar să subliniez aceste aspecte. Mulțumesc. Președinte, mulțumesc. O să trecem acum la vorbitorul următor. Mulțumesc foarte mult. În ceea ce privește întrebarea referitoare la Consiliul de Securitate al ONU, Cred că ce s-a întâmplat la Consiliul de Securitate al ONU este foarte grăitor. Când uh, a existat trimiterea către curte a situației din Sudan, Consiliul uh, s-a exprimat prin abținerea mai multor uh, mari puteri în 2005. Când a existat trimiterea în ceea ce privește Libia în 2010, decizia a fost unanimă, unanimă, în 2011. Deci, uh, asta ar însemna că curtea are mai mult sprijin? Nu, din potrivă. Cred că membrii permanenți Uh, după cum am spus, în mai 2014 au existat vetouri, au existat și vetouri parțiale. De exemplu, a existat o propunere din partea Spaniei de a, face, de a trimite Sri Lanka uh, către uh, curte, dar un stat a um, vorbit despre posibilitatea de a introduce un veto și de ce nu s-a mai făcut acest lucru. De ce lucrurile nu au evoluat cum ne-am fi dorit? Când uh, a fost adoptată uh, rezoluția 1973 în ceea ce privește utilizarea forței, era uh, legal să se folosească forța pe teritoriul libian, însă exista o rezoluție precedentă care solicita curții să acționeze și nu a existat un follow-up. Uh, Consiliul niciodată nu a spus uh, noilor uh, autorități libiene, bun, acum uh, purtați-vă ca membrii respectabili al comunității internaționale, arestați și dați către CPI persoanele vinovate și așa mai departe. De fapt, am avut probe că au existat state care au vorbit care s-au vorbit între ele și uh, pentru a se asigura că curtea nu preia anumite cazuri din, din uh, jurisdicția libiană. În cazul colonelului Gaddafi, el a fost ucis cu brutalitate, uh, fiind neînarmat. A fost o execuție sumară uh, în uh, in, în interpretarea uh, dreptului internațional, ci niciuna dintre forțe uh, le internaționale care au uh, intervenit în Libia nu au soli- au solicitat noilor autorități să aresteze vinovații. Deci avem o mare problemă cu Consiliul. Situația siriană uh, a dus la un fel de acord al impunității din partea anumitor puteri cu uh, regimul uh, respectiv. Pe de altă parte, avem și eforturi de a se extinde jurisdicția uh, curții, însă deocamdată la Consiliu cred că nu există dorință de a se acționa. Liechtenstein, Malta, alte state au solicitat în adunarea generală să se creeze un mecanism pentru a se um, salva și păstra probe din uh, Siria. Este o mișcare oarecum disperată, dar este uh, și mai mult uh, de 100 de state au votat pentru asta. Uh, ar fi totuși util. Înseamnă că o majoritate își doresc justiție. Poate că nu acesta este momentul istoric în care se va întâmpla, dar vom păstra probele pentru mai târziu. Deci vor exista oportunități în viitor la Consiliu și va ține de organisme precum Parlamentele Naționale și Parlamentul European să mențină acest impuls, astfel încât uh, să, când vine momentul potrivit să se poată acționa. Uh, și cu și bineînțeles uh, Um, Națiunile Unite și UE și Curtea ar trebui să cofinanțeze aceste procese. Pentru că dacă cele 193 de state cer curții să intervină, vor plăti toate 193 de state, nu cele care sunt uh, parte la uh, statut. Următoarele rezoluții sperăm că vor trimite orice situație uh, referitoare la oricare din cele patru uh, tipuri de crimă. Dar s-ar putea să fie nevoie să așteptăm câțiva ani pentru asta, dar să încercăm să creăm oportunități în acest sens. Cealaltă întrebare se refera la ce ar trebui să facă Uniunea Europeană pentru a uh, atrage, pentru, a, um, pentru ca Ucraina să se ralieze curții. Ucraina a făcut deja mult și a schimbat Constituția și are un noul articol 124 care spune că uh, Ucraina ar putea accepta jurisdicția uh, CPI. Și Turcia a făcut asta în urmă cu mai mult de 10 ani, dar nu au uh, uh, devenit stat parte. Dar există posibilitatea. În plus, uh, administrația prezidențială în pachetul său, care nu a fost redactat de experți, din câte am înțeles, au prevăzut o prevedere de tranziție de trei ani pentru uh, intrarea în vigoare a acestui articol pentru 2019, când uh, domnul uh, Poroșenco nu va mai fi președinte sau când poate va fi un nou președinte ales. Deci, practic, se transmite uh, situația problematică următorului uh, lider. Este ceva uh, ce ar trebui să combată Uniunea Europeană. Trebuie amintit uh, amintit partenerilor ucrainieni că odată ce au făcut această schimbare trebuie să uh, elimine clauza tranzitorie, pentru că dacă n-ai nimic de ascuns, trebuie să devii, nu ai de ce să nu devii uh, parte prim-ministrul Irakului, de exemplu, a spus membrilor uh, PGA că încă nu, pentru că trebuie întâi să soluționeze situația de la, Mos- de la Mosul. Nu acesta este argumentul. Trebuie să acționăm cât se poate de repede ca să salvăm cât mai multe uh, vieți și ca să respectăm legea când fol- folosim uh, forța armată. Este genul de angajament pe care ne-am dorit să îl vedem. Știm că s-a făcut o treabă foarte bună la nivel bilateral și de către delegația UE la uh, Kiev, dar um, vocea uh, deputaților europeni uh, este importantă. Da, mulțumesc, spune domnul Bariga. Aș dori să uh, răspund și eu la câteva dintre întrebări. Întâi, doamna Lohbiller m-a întrebat uh, dacă am sfaturi. Uh, prea, foarte puține state nu au făcut progrese în ratificarea amendamentului de la Kampala și cred că aceste state au văzut și au citit manualul. Există multe argumente pentru care ar trebui Uh, să îl adopte. Din câte am înțeles eu, uh, preocuparea principală a acestor state are de a face cu discuția la care am făcut referire mai devreme, discuția tehnică referitor la mecanismul de opt-out și ce înseamnă el. Voi încerca să-l explic în termeni cât mai puțin tehnici. În principiu, unele state sunt preocupate de situația lor juridică în calitate de stat care nu a ratificat amendamentele și răspunsul ar trebui să fie destul de evident. Dacă ratifici amendamentele, nu mai ai această grijă. Așa este. Anumite state care au ratificat amendamentele au avut anumite discuții interne referitor la ce înseamnă aceste amendamente, dar în același timp au zis nici nu trebuie să decidem asta, pentru că sunt afectate numai statele care nu au ratificat, ceea ce nu se va mai aplica odată ce statele respective au uh, ratificat. Iar acum, să zicem, ca să lăsăm gluma la o parte, există discuții ce au loc în momentul de față, vor fi rezolvate într-un fel sau altul până la finalul acestui an și uh, după aceea vom avea informații suplimentare în acest uh, proces care sper eu va permite statelor să uh, facă această ratificare. Doamnă, domnule președinte, um, când am spus uh, că ar fi mai ușor de adus în fața instanței, am regretat imediat și dumneavoastră ați surprins acest element poate că ar fi mult mai puțin extraordinar de greu să fie adus în fața justiției, deoarece definiția agresiunii um, se referă la ce face liderul, de fapt. Nu trebuie să mergi pe uh, front și să aduni probe uh, și apoi să creezi o legătură cu liderul. Este mult mai direct și uh, se reflectă și în documentație și în uh, discursuri publice, pentru că este vorba de incitare, de darea de ordine, de incitare la utilizarea de forță ilegală împotriva unui alt stat. Când ați referit la Nuremberg, și asta n-a fost foarte ușor și n-am spus, <laughs> cel puțin asta n-am spus, că, uh, că procesul de la, uh, procesele de la Nuremberg nu au fost, au fost ușoare. Au fost zeci de, angaja, de acuzați, mă scuzați, cu cât mai jos uh, se mergea în ierarhie, cu atât se extindea cercul influenței și se încerca să se dovedească că persoana era vinovată, dar cu atât devenea mai dificil. Însă o persoana cea mai importantă um, și cu cea mai mare putere um, e mai ușor de dovedit în cazul ei. Iar um, întrebarea fundamentală, când este justificată utilizarea forței și când nu. Putem avea o audiere separată numai pe acest subiect. Însă, conform acestei definiții a agresiunii, utilizarea forței în autoapărare și uh, um, forța autorizată de uh, Consiliul de Securitate al ONU nu poate fi calificată ca agresiune. Însă există și cazuri mai puțin clare. Am adăugat acest uh, clauza pragului în definiție care spune că numai cazurile cele mai clare de Uh, agresiune trebuie să fie uh, aduse în fața CPI și uh, um, să existe un acuzat. Dar există uh, și alte cazuri care nu sunt atât de clare, dar care, și care și ele ar putea uh, um, a ajunge în fața instanței. Însă, pentru ca un lider să vină în fața uh, CPI acuzat de agresiune, am stabilit exact um, acest, uh, această limitare, acest criteriu. Și asta s-a bazat și pe uh, tribunalele, pe procesele măsurate de la Nuremberg. Și um, această limitare a fost uh, aprobată uh, nu numai de statele parte, uh, ci și de uh, grupuri de experți. Mulțumesc! Bun, am luat notă. Majoritatea uh, liderilor uh, de rang înalt uh, naziști erau morți când s-a ajuns la procese. În orice caz, trecem la urm următoarea rundă de întrebări. Doamna Gomez, dacă aveți întrebări, acum e momentul. Mulțumesc. Ar dori să mă adresez SAE și Comisiei. Să și să-i întreb ce fac pentru a sprijini uh, societatea civilă în și în afara Uniunii Europene pentru a combate impunitatea. Aducerea în fața CPI, cum este cazul evident al uh, Siriei, unde în mod clar au loc uh, crime de război, crime împotriva umanității ce se face pentru a sprijini entități uh, care, de exemplu, lucrează la fața locului pentru a colecta probele și pentru a, aduce, a le aduce în fața curții când va fi posibil să se deschidă aceste procese. De exemplu, iazidiții mm, care au fost victime ale genocidului și cred că dumneavoastră ați putea juca un rol foarte important în a sprijini direct societatea civilă în uh, colectarea de probe pentru, ziua, pentru când ziua va veni. Și, bineînțeles, ă, sprijinul politic ă, pe lângă autoritățile diferitelor țări, după cum a spus și domnul Catin. De asemenea, din punctul de vedere al curții, aș vrea să știu dacă curtea are vreun rol consultativ sau un alt tip de rol în uh, procesul lui în Senegal care tocmai s-a confirmat într-o curte de apel. A fost uh, un caz de impunitate, un stat membru uh, a decis să-și folosească sistemul de justiție și asta nu, uh, nu exclude uh, intervenția CPI. Președintele, întrebări foarte specifice, poate vă dau uh, cuvântul în ordine inversă, dar cred că majoritatea întrebărilor vi s-au adresat noastră. The, the last, uh... Mă voi referi la mm, ultima întrebare. Așa cum s-a menționat, e un exemplu foarte clar în legătură cu modul în care funcționează statutul de la Roma. Se folosește jurisdicția extinsă iar un stat și-a luat uh, răspunderea de a um, organiza procesul. Se respectă principiul de complementaritate, întregul proces a fost sprijinit de CPI și știu că cel puțin doi sau chiar trei din uh, judecători noștri au fost uh, prezenți acolo. Acum, referitor la colaborarea specifică în cadrul curții. Eu știu că asta continuă atunci când uh, există cauze într-un context local. Deci există uh, această posibilitate conform statutului de la Roma. Deci colaborare cu curtea, dar și curtea să colaboreze cu jurisdicțiile naționale în uh, anchetele lor și în um, sau um, a punerii sub acuzare. Deci statutul de la Roma a fost um, elaborat pentru a funcționa astfel. Vreau să revin la un lucru menționat la Africa și referitor la Africa și la CPI. Curtea de retrageri din octombrie anul trecut a dus la o reacție atât de puternică de partea societății civile naționale și internaționale și împreună cu organizații um, internaționale ca UE sau altele, am reușit să schimbăm, să modificăm discursul. Și cu mândrie vă pot spune că în Congresul Național African, prin majoritate s-au tărât că proiectul de abrogare a statutului um, de la Roma pentru a permite o situație în care să existe un uh, vid legislativ prin care să se facă retragerea legii. Ei bine, acest proiect de lege a fost retras din Parlament uh, cam la o lună după ce s-a întâmplat asta și mulți ne-au spus că acest proiect de lege a fost retras uh, definitiv. Uh, nu ne place această legislație, nu vrem să dăm pași înapoi în istoria noastră, nu vrem să pierdem procese din cauza asta, deoarece era o cauză pe rol. S-a spus că modul în care a acționat președintele Bashir a fost uh, prin încălcarea legislației sud-africane. A avut și cazul Gambiei. Gambia era o țară aproape pașnică. Senegalul a, avut însă drept niște trupe acolo, însă ei au înlesnit uh, tranziția în Gambia. Acum colaborăm și cu parlamentari din Gambia care își implementează propriul statut ca și în Africa de Sud pentru că aceste lucruri să nu se mai întâmple din nou. Situația e complexă, însă vreau să spun și vreau să se consemneze asta astăzi aici – v am spus că nu mai suntem în situația în care am fost acum câteva luni și munca continuă pentru ca lucrurile să mențină mm, pentru totdeauna. Procurorul curții a fost uh, invitată de Parlamentul Nigerului, a fost uh, ascultată, uh, prezentarea a fost prezentată în media, deci s-a reluat o relație uh, întreruptă. Sunt lucruri care se fac și pe care trebuie să le facem, deoarece până la urmă mesajul curții e mult mai acceptabil și mai convingător din punct de vedere politic și pentru opinia publică și în uh, aceste țări africane. Iar cei care vor să boicoteze uh, CPI-ul nu reprezintă vocea cetățenilor africani sau altor cetățeni din lume. Minunat. A fost și o întrebare parțial pentru SEAE. Doriți să luați cuvântul din nou? Da. Și Uniunea Europeană sprijină în mod practic um, activitatea CPI-ului. Prin decizia Consiliului din 2011 și prin planul de acțiune ne-am luat un angajament clar și în ceea ce privește finanțarea din 2000, aproximativ 37 de milioane de euro au fost uh, folosite fie ca sprijin direct către CPI sau către societatea civilă care uh, promovează statutul de la Roma. Și tocmai s-a semnat un contract nou, un contract anual cu Curtea Penală Internațională pentru a menține acest sprijin și acum 2016-2017. Deci răspunsul e da, Uniunea Europeană promovează statutul de la Roma prin finanțarea directă a curții. Și ar vrea să vă atrag atenția asupra faptului că Organizația pentru Drepturile Omului a publicat un raport, e un evaluator independent care uh, a subliniat și el cât de important e ca UE să sprijine în continuare financiar lupta împotriva impunității și să sprijine Curtea Penală Internațională. Deci asta înseamnă că sprijinul va continua. Mulțumim. Cred că aici putem încheia audierea noastră pe această temă atât de interesantă. Vă mulțumesc tuturor pentru timpul dumneavoastră. Ne-ați dat niște informații uh, foarte detaliate și vă mulțumim pentru faptul că ați venit în fața comisiei noastre. E drept că am fi putut avea o prezență mai mare. Poate că pe viitor ne vom gândi să organizăm astfel de reuniuni în formatul uh, corect, însă să știți că astăzi v-ați adus o contribuție foarte importantă, deci vă mulțumim. Se încheie și ordinea de zi. Ne vedem mâine la 9, avem reuniunea biroului, după care reuniunea comisiei uh, se va relua la ora 10. Vă mulțumesc!